dar să știți că această incluziune nu trebuie să fie doar din interior spre exterior, ci și din uh, exterior spre interior. Asta trebuie să înțelegem noi. Instituțiile trebuie să fie deschise și în același timp uh, trebuie să ne deschidem în fața factorilor uh, importanți din exterior. Un profesor din Stanford, spre exemplu, Bine, asta s-a întâmplat cu vreo câțiva ani în urmă. Uh, profesorul respectiv avea un, un curs despre codare și la un moment dat profesorul a decis să, să transmită pe internet acel curs. Dar a mers chiar mai departe de atât și uh, examenul era unul online. Domnul comisar își cere scuze interpret le cere scuze interpreților. Iată, m-am uh, ambalat și se pare că trebuie să, să încetinesc ritmul. Încercam să explic uh, cât de importantă este deschiderea. Deci, vă spuneam despre profesorul de la Stanford care a decis să pună nu doar cursul online, cursul său online, ci și exam- examenul și dintr-o dată zeci de mii de copii uh, de la alte universități din întreaga lume au participat la cursul acesta online și au dat și examenul online. Și uimitor al, a fost faptul că persoana care a luat cea mai mare notă la respectivul examen era o fată din Lahore, din Pakistan, o fată de 15 ani. Iată, luase cea mai mare notă la un curs uh, de anul întâi de la Stanford. Și eu cred că universitatea aceasta este una dintre cele mai, uh, mai bune din lume și examenele de acolo sunt uh, unele dintre cele mai dificile. Eu am studiat la Harvard și uh, Știam la Harvard că, ne era că examenele de la Stanford sunt uh, mult, mult mai dificile. Deci, iată, faptul că o fată din Lahore a reușit să participe la respectivul uh, examen ne arată că sistemul uh, tradițional nu permite o incluziune suficient de mare. Da, amuzant e că niciunul dintre studenții de la Stanford nu reușiseră să obțină una dintre notele mari la examenul respectiv. Deci o glumă, o glumă interesantă, dar o glumă care, care ne arată că odată ce te deschizi, folosești uh, digitalizarea, uh, reușești să democratizezi până la urmă talentul, te adresezi unor oameni care, unor oameni talentați care însă nu ar avea niciodată acces la sistemul în care lucrezi și tocmai asta îmi doresc, doresc eu pentru viitorul programului nostru. Deci, la nivel european, consider că deschiderea și cooperarea internațională sunt absolut esențiale. Deci în noul program noi ne dorim să fim cât mai deschiși cu putință, să fim deschiși în fața tuturor celor care doresc să participe la sistemul nostru, să le permitem să participe alături de noi. N-are niciun sens, aș zice, uh, să avem un uh, sistem care să se rezume la spațiul european sau la câteva state terțe. Nu, trebuie să fim mult mai deschiși de atât. Deci, în propunerea pe care o vom face Parlamentului European, despre care am discutat deja cu comisiile dumneavoastră, vom uh, vorbi despre uh, deschiderea în fața lumii largi. Avem deja câteva asocieri, uh, alianțe, dar trebuie să mergem dincolo de acestea, trebuie să ne asigurăm că cât mai multe state luptă alături de noi, se angajează alături de noi pe, pe calea aceasta. Trebuie așadar uh, să atragem statele. Asta pentru a le permite să beneficieze de cunoștințele noastre, de descoperirile noastre. Um, am putea atrage state care sunt uh, chiar mai evalua- evoluate decât noi, deci uh, am, creind această deschidere vom avea cu toții de câștigat. Deci vom avea un program de știință deschisă, Open Science, un program de inovare deschisă, un program deschis până la urmă în fața lumii. Deci, doamnelor și domnilor, mă bucur foarte mult să fiu alături de dumneavoastră astăzi pentru a discuta subiectele acestea, pentru că, până la urmă, dacă Orizont Europa ar putea să ne diferențieze uh, de celelalte state ale lumii ar putea să o facă prin deschiderea care stă la baza acestui program. Vă mulțumesc mult! Vă mulțumim, domnule comisar, vă mulțumim pentru aceste explicații excelente. Iată, ați explicat extraordinar de mine programul cadrul 9. Ca de obicei, prezentarea dumneavoastră a fost una clară, abordarea a fost largă, Ați avut și o abordare filozofică care este absolut mm, esențială dacă e să găsim o, un răspuns la întrebarea care ne frământă pe toți astăzi, până la urmă, întrebarea aceasta fiind cum anume putem organiza lumea de mâine. Și aceasta este întrebarea pe, la care încercăm noi să răspundem prin intermediul acestui program. Deci talentul, deschiderea, uh, acestea sunt toate esențiale pentru noi. Și acum îi dau cuvântul pentru o scurtă intervenție domnului Yoishi Ito, ministru adjunct de la Ministerul Educației, Culturii, Sportului, Științei și Tehnologiei din Japonia. dețineți această funcție din iulie 2017. Domnule ministru adjunct, v-ați ocupat de energia atomică, ați fost ambasador în Regatul Unit, v-ați ocupat de politica uh, Uh, învățământului pe uh, întreaga durată a vieții, ați fost uh, angajat sau ați lucrat la Agenția Atomică Japoneză. Ce deci aveți cuvântul, domnule Yoishi Ito? Vă mulțumesc, domnule Buzek, domnule Rubich, domnule Moedas, domnule Omi, doamnelor și domnilor. Eu sunt uh, Oishi Ito, reprezint ministrul, Ministerul Educației, Culturii, Sportului, Științei și Tehnologiei din Japonia. Sunt foarte onorat să vorbesc în fața dumneavoastră aici, la Parlamentul European. În ceea ce privește Orizont Europa, al nou, nouălea program cadru, despre care vorbea comisarul Moedas, Dați-mi voie să vă spun că sunt încântată de faptul că bugetul european pentru inovare și, ino- uh, și știință va fi crescut pe viitor. Iată, lucrul acesta dovedește importanța pe care o acordă Uniunea Europeană științei, tehnologiei și inovării. Orizont Europa are trei uh, piloni. Inovare deschisă, știință deschisă și competitivitate tehnologică. Acești trei piloni au multe de-a face cu politica japoneză în domeniul uh, um, științei și tehnologiei. Deși uh, programul nu a fost întru totul explicat uh, opiniei publice, dați-mi voie să vorbesc despre posibilitatea cooperării dintre Japonia și Uniunea Europeană pe baza acestor trei piloni din programul european. inovarea, în primul și în primul rând. În momentul de față încercăm să transformăm uh, Japonia în cea mai uh, prietenoasă țară a lumii în domeniul inovării. Promovăm știința și uh, tehnologia. Agenția responsabilă de știință și tehnologie promovează activitățile de cercetare și dezvoltare, de la cercetarea de bază la uh, Uh, testare și mai apoi comercializarea tehnologiilor. Încercăm de asemenea să sprijinim start-up-urile care se uh, fac cunoscute prin uh, gradul de excelență atins. De asemenea, sprijinim universitățile și centrele de cercetare. Am înțeles că există și agenții europene similare agenției noastre. Prin urmare, aceste agenții omologe ar putea să facă un schimb de experiență în viitorul apropiat. În al doilea rând, uh, provocările globale. Și Japonia încearcă să uh, trateze aspectele uh, sociale prin intermediul științei și tehnologiei și inovării. consider că obiectivele durabile ale mileniului adoptate de ONU în 2015 merg mână în mână cu aceste politici ale noastre și cred că prin știință și inovare putem să atingem aceste, aceste obiective de dezvoltare durabile. Sper ca Japonia și Uniunea Europeană să colaboreze strâns în direcția atingerilor acestor obiective de, ale ONU. De aceea, cercetarea de bază este absolut esențială pentru toate activitățile științifice și tehnologice. Mă bucur că programul dumneavoastră se bazează sau dorește să promoveze cercetarea și uh, a numit uh, știința deschisă ca fiind unul dintre pilonii săi esențiali. În momentul de față, mai mult de 9000 de cercetători europeni au uh, vizitează Japonia și mai mult de 47.000 de cercetători japonezi ajung anual în Europa. Adică 25 până la 30% dintre schimburile noastre externe în domeniul științei. Iată, Uniunea Europeană este unul dintre partenerii esențiali ai cercetătorilor japonezi. În ceea ce privește Tema acestei uh, sesiuni, Orizontul Europa și uh, cooperarea internațională. Dați-mi voie să vă spun că ministrul nostru s-a întâlnit cu uh, comisarul Moedas și au decis împreună ca cele două entități să colaboreze strâns în domeniul cercetării și dezvoltării. Sperăm că această cooperare în domeniul cercetării va fi sprijinită prin intermediul programului Orizont Europa. Am apreciat dacă următorul program uh, cadru ar fi mai prietenos cu cercetătorii din afara Uniunii Europene. Ministrul Hayashi împreună cu comisarul Moedas au decis uh, o colaborare în domeniul uh, științei, respectiv științei arctice, științei cuantice și de asemenea au decis ca tinerii cercetători să fie mai bine sprijiniți. Cele trei teme sunt deja sprijinite în practică. Dați-mi voie să vă dau un exemplu. Este vorba despre uh, tehnologia cuantică. O echipă japoneză a fost uh, deja invitată la Comitetul European uh, pentru Energie Cuantică organizat în Germania săptămâna trecută. Propunem organizarea unei conferințe similare în Japonia în curând. Bineînțeles, Uniunea Europeană este invitată la acest eveniment. Parteneriatul strategic UE-Japonia din decembrie anul trecut dovedește faptul că suntem parteneri indispensabili care împărtășesc o serie de valori. Cooperarea noastră în domeniul științei, tehnologiei și inovării devine din ce în ce mai importantă și este un pilon al parteneriatului nostru. Sper că ca Orizont Europa să întărească și mai mult uh, parteneriatul nostru și să sporească colaborarea dintre noi. Sper ca discuțiile de astăzi să fie fructuoase pentru noi toți. Vă mulțumesc pentru atenție. Uh, that was similar remark. It was slightly... Da. Uh, discursul este destul de rapid, dar o să ne descurcăm, mai ales că acum uh, avem o mică pauză. Vă mulțumesc, domnule Ioi și Ito, pentru discursul dumneavoastră, domnule ministru Adjung. Acum vreau să îl rog pe domnul Fumikazu Sato, care este director general Adjung, la biroul pentru uh, Știința industrială și politică tehnologică și mediu de la Ministerul Economiei, Comerțului și Industriei din Japonia. And in your CV. În CV-ul dumneavoastră pot să constat că aveți o experiență bogată. Ați uh, avut deja funcții la Ministerul pentru Comerț Industrial, ați făcut parte din misiunea în Uniunea Europeană și foarte multe activități, v-ați ocupat inclusiv de IMM-uri și abia așteptăm să vă ascultăm, domnule Fumicazu Sato. The honorable Mr. Mr. Rubik, and the distinguished uh, guests, ladies and gentlemen. I am Fumika Sato, Deputy Director General. Doamnelor și domnilor, uh, stimați deputați, uh, domnule comisar, domnule președinte, vă mulțumesc pentru atenție. Eu vreau să vă mulțumesc pentru faptul că sunteți prezenți astăzi aici și vreau să îmi exprim mulțumirile sincere uh, pentru Parlamentul European pentru că ne-a oferit această oportunitate foarte bună astăzi și sunt onorat să vorbesc în fața dumneavoastră. Astăzi aș vrea să vorbesc despre trei puncte. Cooperarea între UE și Japonia, despre inovarea deschisă și uh, uh, ultimele planuri ale Ministerului nostru în domeniul științei și tehnologiei. Japonia face cercetare și dezvoltare în comun cu Uniunea Europeană în domeniul industriei și tehnologiei. De exemplu, prin intermediul Institutelor Naționale pentru Științe Avansată și Tehnologie, și participă în, la STASER, proiectul STASER, care uh, încearcă să creeze tehnologii de vârf Am cooperat de asemenea în proiectele de aviație civilă. Am încercat să creăm uh, sisteme mai mici de control uh, pentru aviație, de asemenea sisteme de gestionare și uh, viitoarea generație de materii prime. Aceste proiecte sunt exemple de cooperare internațională și acesta este și subiectul zilei. E un bun antrenament să creezi noi tehnologii prin cooperare între UE și Japonia, profitând de uh, forțele pe care le avem. Noi comunicăm de aproape cu prietenii noștri europeni. Haideți să ne uităm la al doilea punct. Un nou program cadru este avut în vedere pentru a duce la bun sfârșit Orizont 2020. 100 de miliarde de euro vor fi alocați pentru acest scop, bazându-ne pe proiectul de buget care a fost anunțat pe 2 mai. Orizont Europa ar trebui să înceapă în 2021 și există trei piloni uh, care sunt asemănători cu cei din Orizont 2020. Avem um, inovare deschisă, deci creștere și competitivitate industrială. Acești piloni există și în Japonia, dar noi preferăm să ne concentrăm pe primul, uh, inovare deschisă, pentru că misiunea noastră este să întărim competitivitatea industrială prin uh, inovare deschisă. Știu care este proiectul pilot pe care l-ați pus în aplicare prin Orizont 2020 în scopul de a comercializa ideile inovatoare și pentru a sprijini antreprenoriatul și mai ales IMM-urile. Este o abordare cât se poate de actuală din punctul nostru de vedere. Aș vrea să mai subliniez că se pun în aplicare politici care să sprijine inovarea deschisă. De exemplu, colaborăm cu institute de cercetare și oferim uh, participare la proiectele naționale de cercetare și dezvoltare. De exemplu, există universități de vară, uh, activități în laborator, la care invităm să participe întreprinderile, inclusiv IMM-urile. În consecință, pot pune la punct Um, uh, aplicațiile practice pentru aceste noi uh, uh, descoperiri în funcție de nevoile concrete pe care le au întreprinderile. Avem de asemenea cooperare cu sectorul privat, astfel încât um, institutele de cercetare să se adapteze nevoilor firmelor din sectorul privat. Deci, inovarea deschisă este indispensabilă ca să facem față viitoarelor provocări și ca să punem la punct noi produse, noi servicii și noi piețe. Ca să avem o, un viitor mai bun și mai prosper pentru copiii noștri, e important ca Uniunea Europeană și Japonia să uh, pună în comun uh, rezultatele uh, eforturilor lor de cercetare și să putem împreună să aducem contribuția la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă. Există foarte multe întreprinderi în Japonia și în UE și de asemenea studii și unii se pot ajuta, unii și alții se pot um, ajuta, pot coopera și vor exista beneficii um, reciproce. Nu putem uita că avem cu toții misiunea să luptăm împotriva schimbărilor climatice și să îndeplinim obiectivele de dezvoltare durabilă. Va fi o operațiune unde toată lumea va avea de câștigat și de partea europeană aceste acțiuni vor fi finanțate cu Orizont 2020. Vă mulțumesc pentru atenție. Uh, thank you very much, uh, Director General. Mulțumim, domnule director general, mulțumim, uh, domnule ministru, pentru că sunt exemple concrete de cercetare, de inovare și de spiritul de deschidere ca să cooperați cu întreaga Uniune Europeană. Este foarte bine, foarte interesant. Vă invit acum să participați la o discuție cu publicul. Acum are cuvântul doamna Cudețca. Thank you very much. Uh, of course, I have some questions to uh, Mr. Commissioner. <coughs> Am o întrebare pentru domnul comisar. Sunt de acord cu dumneavoastră că știința este și o armă diplomatică. Știind că avem crize vizibile ale democrației în mai multe state membre și aceste tendințe populiste, nu credeți că ar trebui să implicăm mai mult cele care au aderat uh, din 2004 ace- în aceste programe? Și poate că ar trebui de asemenea ca țările și regiunile mai puțin performante din Europa să fie mai bine uh, vizate de Orizont 2020. O să faceți, așa cum a spus uh, raportul profesorului Lamy și o să asociați Australia și Canada și cum vor fi influențate modelele de cooperare. În ce domenii vom putea coopera cu aceste țări? Instituțiile din Canada și Australia vor putea să primească fonduri europene Cooperarea internațională va fi stimulată dacă va exista doar un fond centralizat, așa cum a recomandat grupul profesorului Lamy. Și ultima întrebare, cred că trebuie să pregătim rapoarte detaliate cu rezultatele cooperării științifice cu țări terțe, câte com, uh, publicări științifice s-au făcut, câte um, talente științifice a tras Europa, câte brevete au fost registrate și așa mai departe. Și m-ar interesa acest lucru. Comisia va modifica definiția țărilor terte și asociate și condițiile participării lor este extrem de important, inclusiv din perspectiva Brexitului. Sper că cu câteva săptămâni înainte de prezentarea Orizont Europa, nu e prea uh, devreme să cerem, să întrebăm care va fi viitorul statut al Regatului Unit. Mulțumesc, doamna Capezon Ruiz. Vreau să felicit pe domnul comisar pentru că cred că acest program cadru are bugetul cel mai ambițios de până din ultimii ani și mă bucur că acum există și cooperarea internațională. Una dintre concluziile acestei revizii la jumătate de parcurs a fost tocmai aceasta. Am cerut mai, o cooperare mai bună mai ales la nivel internațional, pentru mine este crucial. Vă felicit! Cred că Japonia și Uniunea Europeană au uh, economii care se dezvoltă asemănător și situații sociale asemănătoare, dar avem și provocări comune și trebuie să uh, luptăm la unison. Un alt lucru interesant pe care l-am auzit astăzi a fost că trebuie să cooperăm ca să atingem obiectivele de dezvoltare ale mileniului. Objectives in this uh, cooperation and about the, what will be the relation between the, the member states. Mă întreb care vor fi Uh, relațiile pe baza cărora vom coopera? Păi trebuie să fie reciprocitate totală. Fără reciprocitate nu putem funcționa. Mulțumesc. Uh, sorry. Thank you, madam. Mulțumesc foarte mult. Doamna Virconen, vă rog. Da, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să folosesc acest prilej pentru a mulțumi tuturor vorbitorilor noștri și invitațiilor noștri din Japonia pentru faptul că au venit la Parlamentul European pentru a ne face câteva prezentări. Noi în Parlamentul European considerăm că e foarte important să avem o cooperare în domeniul industriei și a cercetării între UE și Japonia și suntem foarte încântați de faptul că acum avem acord comercial între UE și uh, Uh, Japonia, ceea ce înseamnă că vom avea legături mai strânse în următorii ani și în mod clar vor fi noi oportunități. Eu sunt din Finlanda și Finlanda este una dintre acele țări care a investit foarte mult în cercetare și inovare. Însă nu așa de multe investiții au fost făcute și în Japonia. Și mă gândesc că e un exemplu bun pentru toată Uniunea Europeană, pentru că Japonia a investit foarte mult de asemenea în cercetare și dezvoltare. Spre exemplu, Japonia investește 3,5% din PIB-ul dumneavoastră pentru cercetare și inovare. Și noi am, am fixat și noi o țintă în Uniunea Europeană, așa anume o țintă de 3%, însă nici măcar nu ajungem la 2%. După cum vedeți, mai sunt multe de făcut în statele membre și încercăm să convingem toate statele membre să facă așa cum fac și japonezii, și anume să investească în viitor, în cercetare, în științe, important pentru viitorul nostru. Noastră sunteți un exemplu foarte bun de poveste de succes, pentru că e clar că ați investit cu succes în aceste domenii. Și suntem foarte încântați de asemenea de faptul că până la urmă și Comisia a propus să sporim programele noastre de cercetare Europa Orizont până acum a fost de 80 de uh, miliarde în ultimul program și acum Comisia propune să îl sporim până la 100 de miliarde de euro. Și evident, e foarte important, pentru că aici noi, în Parlamentul European, susținem ideea că trebuie să sporim acest buget și mai mult, chiar până la 120 de miliarde. Aceasta este poziția Parlamentului și acum noi negociem cu Comisia și statele membre. În Parlament există un sprijin puternic pentru investiții în cercetare și dezvoltare și, evident, în toate statele membre. Și sunt convinsă că întregul Parlament susține foarte mult această idee uh, să avem și o cooperare foarte stânsă cu țări terțe, o, cu o țară precum Japonia pe viitor, pentru că știm cât de important este acest lucru pentru a avea știință de calitate. E clar că e un domeniu internațional. Așa că vreau să mulțumesc tuturor oratorilor noștri, vă mulțumesc pentru prezență. E foarte încurajator pentru noi, cei care lucrăm în acest domeniu al industriei și al uh, cercetării. Uh, thank you very much. Mulțumim foarte mult pentru aceste observații. Mai dorește cineva? Mă dorește cineva să intervină în rândul deputaților? Doamna Viring, vă rog. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte, stimate comisar moedas stimați oaspeți. Aș vrea să vă mulțumesc pentru timpul acordat și pentru eforturile făcute dumneavoastră pentru a participa la ședința comisiei noastre. Evident, elementul important reprezintă viitoarea colaborare cu Regatul Unit și, în acest sens, trebuie să consolidăm cooperarea internațională în cadrul Euro Orizont Europa Notez de asemenea și accentul pe care îl puneți dumneavoastră pe impact și vă doriți o abordare bazată pe impact și vă doriți de asemenea și parteneriate. Cabinetul dumneavoastră a menționat de asemenea dorința de a se concentra pe raționalizarea programului, în așa fel încât să fie ușor accesibil pentru toți partenerii din afara Uniunii Europene să poată, parti- să poată participa. V-ați putea gândi și la alte diferite forme de parteneriate la nivel internațional și asta ar fi o prima întrebare și bănuiesc că răspunsul e da. În acest caz, plec de la ideea că va trebui să avem un mecanism de finanțare. Cum va fun- funcționa acesta? Uh, vom aștepta până în luna iunie sau ne puteți spune deja câte ceva încă de pe acum? Madame Matias. Mulțumesc și acum are cuvântul doamna Matias. Obrigada, președinte. Eu vă Mulțumesc, domnule președinte am să vorbesc în limba sora limbei japoneze, și anume portugheza. Aș dori să urez în bun venit invitațiilor noștri. De ani de zile există o adevărată tradiție de cooperare între Japonia și Uniunea Europeană. Și delegația Uh, noastră a relațiilor cu Japonia este o delegație foarte interesantă. De ani de zile particip și mă bucur de faptul că această cooperare se va consolida pe viitor. Mă bucur de asemenea și de faptul că bugetul a fost sporit pentru următorul program cadru. În programul cadru precedent, Parlamentul European făcuse o propunere de 100 de miliarde de euro. Până la urmă, am obținut doar 80 de miliarde, ori acum observăm că, de fapt, Comisia este cea care propune acele 100 de miliarde și am speranța că vom ajunge la un nivel de ambiție superior, uh, să preluăm propunerea Parlamentului și anume 120 de miliarde. Aș vrea să insist asupra anumitor aspecte care încă nu au fost menționate în dezbatere. Eu împărtășesc multe din semnele de întrebare ce au fost adresate de către colegii mei. Și aș dori să știu, în cadrul uh, cooperării internaționale, pe care o susțin cu tărie, E clar că e vorba de o cooperare reală, care se bizuie pe faptul că suntem complementari, ne completăm unii pe alții, nu ne uh, axăm pe concurență. Eu am speranța că acest lucru va continua și pe viitor. Ceea ce doream să vă întreb este cum vă putea garanta în cadrul acestei viitoare cooperări că va exista o menținere a obiectivelor de natură civilă în materie de cooperare și dezvoltare și cum ne vom asigura că această cooperare cu țările terțe se va bizui pe valori, cum ar fi drepturile omului, valori pe care le împărtășim cu Japonia dar știm că în ultima vreme Uniunea Europeană, care întotdeauna a fost mândră să, uh, uh, de valorile sale și anume drepturile omului, e clar că am avut și o cooperare cu anumite state membre care au respectat poate mai puțin aceste valori. No other questions, I understand, from the... Observ că nu mai sunt alte întrebări din partea membrilor Parlamentului. Foarte bine, mulțumesc. Mulțumesc pentru participarea dumneavoastră la dezbatere și acum aș dori să-l rog pe domnul comisar Moedaș să răspundă la aceste întrebări concrete. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc foarte mult pentru întrebările dumneavoastră și am să încep cu cele spuse de doamna Cudrică și întrebările adresate de dânsa. Evident, am să fiu peste câteva săptămâni uh, mult mai detaliat în răspunsurile mele, însă vreau încă de pe acum să vă asigur de două lucruri. Mai întâi, angajamentul meu pentru a spori bugetul pe care îl avem în momentul de față, în așa fel încât să extindem gama de țări care participă la aceste programe de excelență și e vorba de un angajament personal pe care l-am reafirmat de mai multe ori. Acesta e un adevărat moto și anume excelența, dar trebuie să ajutăm și pe alții să devină excelenți. Și știu că e un subiect la care și dumneavoastră țineți foarte mult. De aceea consider că e foarte important pentru întregul program cadru. Sper că veți avea vești bune, o surpriză plăcută când veți constata cum vom acționa și cum vom încerca să i ajutăm și pe partenerii noștri. Și atunci, când vom face prezentarea, vom intra mai în detalii. Dar, deocamdată, nu pot să dezvălui toate aceste elemente, ci doar faptul că vom avea o sporire a bugetului. În al doilea rând, noastră m-ați întrebat uh, despre raportul LAMI și dacă am discutat despre cooptarea unor țări, cum ar fi Australia și Canada. Acum, nu vreau să vorbesc de țări în mod specific acum, dar ceea ce îmi doream este să vă spun că o cooperare internațională trebuie să fie deschisă. Nu doar ca și uh, la nivel de știință și diplomație uh, pentru țările pe care vrem să le ajutăm și avem, spre exemplu, o țară asociată cum ar fi Tunisia Tunisia a fost o țară care a luptat pentru democrație, a fost o țară care a făcut eforturi imense în momente dificile din istoria sa și vrem să folosim acest lucru ca și semnal politic. Și cred că a fost un lucru foarte bun. Am făcut același lucru și cu Ucraina. Dar Ideea este că am putea avea și țări precum uh, Canada. Da, bun, haideți să cităm acest nume. E o țară în care se uh, face știință. Putem învăța unii de la alții. Deci, atunci răspunsul meu este da. Vreau să avem un sistem care ne va permite să cooptăm și țări precum Canada. Pentru că e un exemplu bun. Și în acest sens vom avea nevoie de criterii care să fie diferite de cele pe care le avem în momentul de față, în așa fel încât să putem cuprinde și aceste țări. Acum, întrebarea la care nu pot să răspund astăzi, în mod direct, este întrebarea referitoare la Regatul Unit. Ce se va întâmpla? Pentru că Regatul Unit va depinde, situația sa va depinde de negocieri, va depinde nu de mine, Însă, ceea ce depinde de noi, nu numai de mine ca atare, dar de noi toți, este să avem un concept al a țărilor asociate care să permită și altor țări să ni se alăture. Dacă pe viitor Regatul Unit hotărăște și noi hotărâm să avem relații pe viitor în domeniul științei, și am mai spus acest lucru, eu chiar îmi doresc ca după uh, toate aceste lucruri să ajungem și într-o astfel de situație cu relații viitoare, e posibil dacă negocierea se drălează bine, dacă totul merge ca pe roate. Uh, eu cred că ușa rămâne deschisă către Regatul Unit pentru a avea astfel de cooperare pe viitor. E unul din acele cazuri în care noi avem de nevoie de Regatul Unit și Regatul Unit are nevoie de noi. Deci e ceva pozitiv pentru știință. Deci, haideți să lucrăm cu toții înspre ideea unui viitor comun și nu să ne concentrăm doar pe țări pe cum ar fi Regatul Unit, care acum face parte din familia noastră, dar ne va părăsi, ci să putem coopta și alte țări, precum Canada. Acum trebuie să ne uităm și la cifre. Noastră a spus câte articole au fost publicate, câte prevete au fost înregistrate. Am să ajung și la cifre. Doamna Cabezon Ruiz, pe observațiile dumneavoastră, cred că din intervenția pe care ați făcut-o și vă mulțumesc pentru felicitări și pentru ajutor. Ce ați spus noastră e adevărat. Când ați fost raportor, care era foarte clar că cooperarea internațională e ceva pozitiv pentru noi, pentru strategia noastră și vă mulțumesc pentru asta, pentru că Um, e un element deosebit de important și va fi în continuare și pe viitor. Cuvântul pe care l-ați pronunțat și anume reciprocitate, pentru că și nu e vorba numai de știință, e vorba de multe alte lucruri pe care le facem. Și de aceea avem nevoie de un, un tip mai bun de globalizare, iar pentru asta e nevoie de reciprocitate. Ori noi astăzi nu suntem întotdeauna în relații echilibrate reciproce. Uniunea Europeană de multe ori e deschisă, dar nu toată lumea e la fel. Avem cazuri în care țări participă la programele noastre, însă firmele noastre nu pot participa în programele lor. Nu? Și atunci vreau să vă spun că la nivel politic sunt absolut de acord cu dumneavoastră. Doamna Vircuren, mulțumesc foarte mult pentru sprijinul exprimat și pentru comentariile dumneavoastră. As you said, și așa cum ați spus și dumneavoastră, Parlamentul și Comisia ne mai așteaptă multă muncă în continuare, dar e un sentiment plăcut să-mi dau seama că toată lumea în Parlament, în această sală, ne sprijină. Doamna Viring, dumneavoastră v-ați referit la viitorul relațiilor cu Regatul Unit. Nu pot decât să repet ceea ce am spus adineaori când am răspuns uh, uh, celelalte doamne deputat. Uh, Uh, e clar că putem avea viitoare relații și dacă le concepem în așa fel încât Regatul Unit să poată participa ca și țară terță, atunci va trebui să avem o relație echilibrată. E un subiect pe care vreau să-l subliniez. Indiferent care vor fi propunerile ce vor fi făcute către Regatul Unii pe viitor, vor fi propuneri echitabile în materie de tip de relație și de buget care va fi utilizat între, cele, între aceste țări. Eu vreau ca țara noastră să participe și trebuie să fim echitabili, echitabili și la costuri, să vedem cât va costa cât va costa pentru a organiza toate aceste lucruri, pentru că avem și costuri administrative și în acest sens e nevoie de o relație echilibrată, echitabilă, în care fiecare își plătește partea ce cu cuvine. Um, then, uh, just... Și apoi, foarte pe scurt, în ceea ce privește cofinanțarea. Mecanismul de cofinanțare în continuare e o realitate, avem exemple foarte bune de cofinanțare, nu mă pot gândi la niciun fel de modificare profundă a acestui mecanism, dar am să vă dau detalii ulterior. Și apoi, pentru a răspunde doamnei Matias, dacă am înțeles eu bine, am să vorbesc acum în portugheză, timp de un minut sau două. Senhora deputada, muito obrigado. É sempre um gosto. Doamna Matias, mulțumesc foarte mult. E întotdeauna o mare plăcere să vă revăd. Dumneavoastră ați dat un exemplu. Excelent în momentul în care a spus că ultima dată propunerea a fost de 100 de miliarde și până la urmă s-a obținut 80 de miliarde și că acum Comisia este cea care propune 100 și Parlamentul 120 de miliarde. Eu am și eu speranța că vom reuși să spărim bugetul alocat pentru cercetare. Și întrebarea dumneavoastră era să vedem dacă pe viitor programul Europa Orizont va avea o și o finalitate civilă. Deci, să știți că da, nimic nu se va schimba. Nu va fi vorba doar de scopuri militare. Și mi-ați mai pus o întrebare referitoare la valori. ceva esențial pentru Uniunea Europeană. Cei care lucrează cu noi, cei care participă la programele noastre, trebuie să împărtășească aceleași valori ca și noi valori legate de valoarea vieții omenești, Carta Drepturilor Fundamentale, e ceva absolut esențial. Nu numai în domeniul științei, ci în toate domeniile de cooperare. Pentru că dacă nu facem uh, în așa fel încât aceste valori să fie respectate, atunci nu vom fi la înălțimea uh, ambițiilor noastre. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Să știți că interpreții noștri s-au descurcat foarte bine, chiar dacă v-ați schimbat limba în care v-ați exprimat. Poate sunteți mai fluent în portugheză decât în engleză, nu știu dacă e posibil, dar o, un astfel o astfel de posibilitate există întotdeauna. Bun, dragi colegi, iată, aceasta a fost uh, ședința introductivă. Trecem acum la următoarele două părți ale conferinței noastre. Și Mai întâi va lua cuvântul domnul Paul Rubic, care are o uh, experiență îndelungată, nu numai în comisia noastră, ci și ca și participant la STOA, ca și prim vicepreședinte astăzi. Așa că te rog, Paul, ai tu cuvântul. Uh, uh, I think it's wonderful to meet you. Mulțumesc, uh, Iergi. O intervenție din sală din uh, japoneză în engleză e mai ușor uh, și viceversa merge bine. Da, în orice caz, haideți să vorbim despre subiectul pentru care ne-am reunit. Formul, forumul uh, acesta, STS, este forumul cel mai es esențial în domeniul tehnologiei. E un forum foarte important pentru Parlamentul și Comisia Europeană. Ne dorim, până la urmă, să garantăm bunăstarea uh, cetățenilor europeni. Și cred că milioanele de, și miliardele despre care vorbim nu sunt suficiente pentru a satisface nevoile în, te- în domeniul tehnologiei la nivel european. european. Trebuie să vorbim și despre zona agricolă, despre sectorul agricol care necesită noi tehnologii. Să nu uităm că obiectivele durabile 2, 6 și 7 se referă la uh, subiecte care au de-a face cu acest uh, sector și au de-a face cu siguranță uh, cu activitatea comisiei noastre. Cred că putem, alături de colegii specialiști în agricultură, uh, să găsim uh, cele mai uh, potrivite soluții pentru dezvoltarea sectorului agricol în uh, întreaga Africă. Astfel am putea garanta cu siguranță securitatea alimentară. Important este de asemenea să ne gândim și la infrastructură, structura care stă la baza sau infrastructura care stă la baza domeniului științific. E important ca alături de primari, uh, liderii uh, politici ai regiunilor, să găsim soluții astfel încât uh, peste tot în Europa să se dezvolte astfel de centre de cercetare. Japonia, iată, poate să furnizeze Uniunii Europene o mulțime de produse și o mulțime de tehnologie. Haideți să ne asigurăm că și uh, reciproca e valabilă. Și tocmai de aceea, iată acest forum, uh, STOA, Parlamentul European, uh, dumneavoastră, domnule Buzek, în calitatea dumneavoastră de președinte al Comisiei ITRE, cu toții ne-am angajat pe calea aceasta. Haideți cu toții să spunem lumii întregi că cercetarea și dezvoltarea trebuie să fie Uh, uh, principalele noastre ambiții la nivel global. Uh, mulțumesc, vă mulțumesc tuturor celor care ați intervenit în această sesiune de deschidere și acum haideți să facem o scurtă, scurtă pauză. În pauza aceasta invit pe cei care, au, care participă la primul grup de discuție, și anume doamna Russo, domnul Ciubaci, domnul Irino și domnul McKinnell, și pe profesorul Bourguignon, care va uh, prezida acest panel, să se așeze, să se așeze cu toții la masa prezidiului. Cuvinte. Ladies and gentlemen, it's my duty to introduce the second... Doamnelor și domnilor, dați-mi voie să pornesc discuțiile de la panelul 1. Ne vom referi la provocările majore cu care se confruntă umanitatea, orizont, colaborarea în cadrul uh, Orizont Europa, o Europa deschisă în fața lumii prin intermediul forumului STS. Avem o serie de vorbitori care vor uh, lua cuvântul. Prima este doamna Cristina Russo, Domnia sa este director pentru cooperare internațională din iulie 2013 la uh, Directoratul General uh, pentru Cercetare și Inovare. Domnia sa se ocupă de cooperarea externă a Uniunii Europene în domeniul cercetării și dezvoltării. Iată, îi dau cuvântul. Vă mulțumesc, domnule profesor Bourguignon. Bună ziua tuturor. Îmi vine greu să vorbesc după comisarul Moedas și după intervențiile deosebit de importante uh, de care am avut parte în deschiderea acestui uh, eveniment. Pentru că deja am depășit, uh, suntem, uh, pentru că deja suntem în întârziere, dați-mi voie să vă spun pe scurt despre ce vom discuta în cele ce urme, urmează. Vom discuta provocările majore cu care se confruntă umanitatea și uh, colaborarea la nivel uh, extern prin intermediul Orizont Europa. Vreau să vă spun uh, în acest sens că programul cadru nouă, adică Orizont Europa, acesta va fi numele pe care îl vom propune în propunerea noastră și care de altfel a fost deja menționat de antevorbitorii mei, uh, deci acest program cadru este menit a ajuta la soluționarea marilor provocări cu care se confruntă umanitatea. Am lucrat mult la pregătirea acestui program. Am încercat să-i consultăm pe actori, am încercat să-i consultăm uh, pe experți, uh, atât la nivel național cât și la nivel internațional și am încercat să discutăm uh, împreună cu cetățenii de asemenea. Așadar, prin intermediul acestor discuții am încercat să descoperim care sunt uh, provocările pe care, la care trebuie să răspundem prin intermediul programului nostru de cercetare. Deci am avut parte de o consultare extinsă. Bine, nu voi intra acum în discuții, în detalii pe marginea Orizont Europa, un program care va fi uh, adoptat pe 7 iunie, dar în orice caz, voi uh, spune doar că acest program are trei piloni și unul dintre acești uh, piloni uh, se referă la provocările globale. Și despre acest pilon aș vrea să vorbesc eu astăzi. Acest pilon este menit a ne ajuta să facem față provocărilor acelora majore cu, cu care se vor confrunta cetățenii noștri și nu doar ai noștri. Vom încerca, uh, prin intermediul acestui uh, pilon, să atingem obiectivele de dezvoltare durabile. Ne vom axa pe sănătate, resurse naturale și securitate alimentară, climat, um, uh, o energie curată și, de asemenea, îmbunătățirea capacităților industriale în domenii absolut esențiale care sunt uh, la baza schimbărilor societale cu care ne vom confrunta. Deci, iată, subiectele acestea trebuie să fie tratate în cursul cooperării științifice. V-am promis că voi fi succintă, dar cu toate acestea dați-mi voie să vă spun câteva cuvinte despre cooperarea strategică pe care o avem cu Japonia. Dacă tot ne-am întâlnit astăzi pentru a discuta despre forumul STS. Dați-mi voie să vă spun că pentru Uniunea Europeană Japonia este un partener științific. Colaborăm cu Japonia în domeniul inovării și cercetării. Ne confruntăm uh, și noi și Japonia cu aceleași provocări, uh, provocări demografice, uh, accesul la resursele prime, etc. Și atât Japonia cât și noi avem aceeași abordare în ceea ce privește atingerea obiectivelor globale. Purtăm uh, un dialog uh, global cu Japonia. De asemenea, avem un comitet de pilotaj UE Japonia, care de altfel s-a reunit anul trecut. Uh, în cursul acestei întâlniri am decis să ne axăm colaborarea pe sănătate, energie regenerabilă, uh, șofat automat, uh, printre altele. Este vorba despre teme sau domenii importante în care Uniunea Europeană împreună cu Japonia, dar și cercetători din alte regiuni ale lumii pot colabora pentru găsirea unor soluții la aceste provocări cu care se va confrunta umanitatea. Vă mulțumesc mult! Vă mulțumesc! Urmează acum domnul Yasukatsu Irino. Domnia sa este președinte, vicepreședinte executiv al JETRO Japonia. Înainte de a ocupa această funcție, domnia sa a fost director general pentru comerț la Ministerul Economiei, Comerțului și Industriei din Japonia. Domnia sa a absolvit Universitatea din Tokyo, Tokyo a fost uh, consilier al Japoniei uh, în uh, Regatul Unit pe problema investițiilor, a lucrat de asemenea în Singapore și acum îi dăm cuvântul. Vă mulțumesc mult pentru această prezentare. Mă numesc Yasukatsu Irino, sunt vicepreședinte al JETRO, vreau să vă spun câte ceva despre JETRO. Este vorba despre organizația pentru, japoneză pentru uh, comerț. Această organizație se ocupă de promovarea co- comerțului între Japonia și restul lumii. Suntem reprezentați în 54 de țări. Avem 14 uh, birouri în 13 state europene. Uh, colaboratorii de la Getro Bruxelles participă la întâlnirea de astăzi. Rețeaua noastră a contribuit la propovăduirea forumului STS în întreaga lume. Jetro speră din tot sufletul ca Uniunea Europeană și Japonia să colaboreze mai strâns în domeniul cercetării pe viitor importantă, o importantă colaborare care ar duce cu sine o creștere a numărului de investiții și a, uh, de schimburi uh, comerciale. Dați-mi voie în cele ce urmează să vorbesc despre două teme care țin de activitatea noastră și care au de-a face cu provocările globale. Participarea JETRO la diferitele uh, forumuri internaționale în domeniul științei este una cunoscută de către toată lumea. De asemenea, JETRO sprijină startup-urile bazate pe inovare și mă bucur foarte mult că veți discuta și despre subiectul acesta. Structura economică se schimbă într-o manieră dramatică din pricina celei de-a patra revoluții in, uh, industriale și tendințele nu pot fi explicate fără a trata subiectul inovării. A patra revoluție industrială a creat noi uh, domenii economice, precum uh, economia partajată, colaborativă, uh, internetul lucrurilor, sectorul robotic, etc. Toate acestea vor schimba cadrul economic tradițional. Inovarea trebuie să țină pasul cu aceaste, aceste tendințe. Și tocmai de aceea am participat la o serie de expoziții internaționale și în plus am sprijinit start-up-urile bazate pe inovare pentru a promova inovarea japoneză în întreaga lume. start urile aduc inovare la nivel societal prin crearea de noi produse și servicii într-o perioadă foarte scurtă de timp. Regarding the first topics of în ceea ce privește schimbările rapide din activitatea noastră. V-am spus că am participat la Târgul Internațional pentru informație, uh, tehnologie informației și um, automatizare care a avut loc la Hannover, în Germania, în martie 2017. Și am fost invitați uh, de onoare la acest târg. Noi considerăm că s-a ajuns la o nouă etapă în dezvoltarea uh, civilizației datorită noilor tehnologii ale informației. Este important pentru noi să ne ocupăm de energie și de provocările pe care le reprezintă populația care îmbătrânește. Și trebuie să transformăm provocările în uh, toate oportunități pentru descoperiri tehnologice. Trebuie să continuăm să dezvoltăm aceste noi tehnologii ca să rezolvăm problemele societății. Noi am prezentat aceste activități la uh, forumuri pe tema tehnologiei. Trebuie să implicăm companiile nu doar cele mari, ci și cele noi, pentru că doar așa vom avea un sistem de tehnologie și creștere. Vreau să vă dau un exemplu de inovare. Spunem programul Jeep. O companie japoneză tânără a încercat să exporte uh, modelul său de business și a putut să o găsească parteneri și în China și în Silicon Valley. Europa și Japonia ar trebui să aibă relații și mai uh, intense, care să se intensifice în domeniul cooperării tehnologice. Și este pentru prima oară în istorie când a existat un asemenea proiect în care au fost implicate startup-uri japoneze, uh, și um, exista, de exemplu, un eveniment um, la care și guvernul și-a dat uh, oblăduirea pentru participarea societăților japoneze în Franța și există un parteneriat cu um, o companie franceză de telecomunicații. Uh, de asemenea, va avea loc și Forumul Tehnologiilor Mobile în Barcelona, unde de asemenea vom fi prezenți. Noi vrem să susținem inovarea deschisă, să sprijinim uh, companiile, însă inovarea înseamnă să poți să anticipezi și să joci un rol de uh, pionier. Companiile japoneze și europene colaborează mai mult ca niciodată. Și noi trebuie să ne concentrăm atenția pe proiecte care aduc beneficii uh, companiilor. Aș vrea să închei vorbind despre o nouă activitate care sprijină noile companii. Noi participăm la forumul STS ca să permitem uh, crearea de legături între lumea academică, cea politică și cea a întreprinderilor. Și încercăm să încurajăm aceste colaborări. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you, Mr. Mulțumesc. Trecem acum la următorul nostru invitat, Domnul Institute for Advanced Industrial Science and Technology. I've been asked to keep my presentation short, so I hope I'm not offending you. Îmi pare rău dacă trebuie să vă rog să uh, vă um, respectați timpul de vorbire și de asemenea cer scuze că nu am citat toate titlurile și um, distințiile dumneavoastră. Vă mulțumesc, domnule președinte. Astăzi aș vrea să vorbesc despre uh, situația și activitățile din Japonia în domeniul uh, climei și energiei. Economia s-a dezvoltat folosind capitalul și resursele naturale, dar a creat și probleme mari, ca de exemplu uh, <laughs> epuizarea resurselor și uh, distrugerea mediului înconjurător. Și acum avem și problema schimbărilor climatice. S-a semnat apoi uh, protocolul de la Kyoto pentru a reduce gazele cu efect de seră. Guvernul Japoniei a stabilit priorități cele care încep cu E mare și cele care încep cu uh, S mare în limba engleză. Trebuie să avem securitate, siguranță, protecția mediului, uh, energie sustenabilă și așa mai departe. Apoi s-a semnat acordul de la Paris și s-au cerut eforturi suplimentare. Dar pentru a atinge aceste obiective trebuie să avem o cotă mai mare de energie regenerabile. Însă, dar 15% din uh, energia produsă în Japonia uh, este din surse regenerabile. Guvernul nostru ar dori să ajungă la un procent de 24% până în 2030. Și într-un viitor mai îndepărtat ar trebui ca toată energia să fie din surse regenerabile, dar încă avem obstacole majore în calea acestui proiect costurile inițiale sunt ridicate, resursele sunt uh, instabile și de asemenea e greu să conectezi toate aceste surse de energie generabile la rețea. Apoi există bariere specifice în Japonia, pentru că noi suntem o națiune insulară și uh, din punct de vedere economic nu este fezabil să ne conectăm la rețeaua din uh, alte state. Noi trebuie să fim uh, independenți și orice catastrofă naturală care ne afectează ne pune mari probleme de securitate, mai ales pentru centralele electrice. Deci ce putem să facem ca să rezolvăm această situație? S-ar putea ca aceste provocări să nu poate să fie soluționate de o singură companie. Sectorul public și cel privat trebuie să coopereze pe scară largă. Așa cum spunea antevorbitorul meu în sesiunea de deschidere, noi facem eforturi ca să avem o societate sustenabilă, uh, uh, creând tehnologie de vârf și comercializând-o. Noi facem cercetare și dezvoltare în domeniul energiei de foarte mult timp. După uh, ultimul cutremur și după catastrofa nucleară din 2011, am creat Institutul de Energie Generabile de la Fukushima, Noi ne concentrăm pe trei provocări. Trebuie să producem energie, să o transportăm și să o vindem. Ca să producem energie, am făcut studii pentru energia fotovoltaică, uh, geotermală și, de exemplu, am pus la punct baterii care au o eficiență de mai mult de 30%. În ce privește energia eoliană, vrem să optimizăm uh, această, uh, acest mod de a produce energia prin a folosi senzori care să anticipeze direcția și viteza vântului. Avem proiecte naționale în ceea ce privește bateriile cu hidrogen și mai ales pentru bateriile cu hidrogen am reușit să avem uh, baterii cu um, agenți care să poată să transporte uh, moleculele de hidrogen și astfel uh, uh, um, acestea să fie mai stabile. De asemenea, avem uh, o firmă în Japonia care a câștigat contractul astfel încât să creeze un sistem de gestionare a energiei din surse regenerabile. și să putem să încălzim un oraș și să-l alimentăm de electricitate folosind doar aceste uh, baterii uh, hibride. Și să putem să conectăm la rețeaua existentă um, uh, aceste, aceste unități care produc energie din uh, surse regenerabile. De asemenea, am uh, fabricat semiconductori um, um, acoperiți cu plăcuțe de silicon Uh, care de asemenea pot fi folosiți drept conductor pentru acest tip de energie regenerabilă. Noi știm că Uniunea Europeană se pregătește pentru programul Orizont Europa și credem că promovarea energiilor regenerabile este obiectivul principal. Eu am participat la proiecte comune de cercetare asupra energiei regenerabile cu uh, Uh, mai multe institute de cercetare din țele de jos, GRSG uh, al Comisiei și altele. Pentru că vrem ca împreună să putem să prevenim încălzirea climei. Thank you very much for a very interesting contribution. So now we are coming to the last speaker. Și iată că ajungem acum la ultimul vorbitor din această primă sesiune, și anume domnul Henry McKinnell, care este președinte pentru firma Moody's în SUA. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Să știți că eu mă descurc mai bine să particip la dezbateri și să răspund la întrebări în loc să fac uh, discursuri. Poate că una din întrebările pe care ar trebui să o puneți este ce face președintele Moody's aici. Dar pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să vă spun că eu, la vârsta de 24 de ani, am uh, am primit diploma de la Stanford. N-a fost chiar așa de greu, chiar dacă în momentul de față Stanford uh, e mai greu de accesat. În momentul respectiv am avut noroc, am fost acceptat în două universități și până la urmă am hotărât să merg la Stanford. Și la vârsta de 24 de ani, în loc să mm, urmez o mm, cale clasică, tradițională, m-am gândit să mă alătur uh, firmei Pfizer în Japonia. Și m-am gândit, am să rămân în Japonia vreo 2 ani. După 36 de ani, uh, să știți că am uh, devenit uh, director general. E vorba de una din întreprinderile farmaceutice de cercetare în domeniul sănătății din cele mai importante din lume. Și E clar că implicația mea în domeniul sănătății și în nivelul și m-a, împins să cunosc diferitele sisteme de sănătate cam peste tot în lume. Și când mă gândesc la diferitele sisteme de sănătate, de îngrijiri de sănătate care există în lume, uh, pentru că am învățat multe, am ajuns la un răspuns uh, dat de Mahatma Gandhi când a mers în Regatul Unit pentru prima dată. Presa britanică era fascinată de acest uh, personaj uh, cu lupta sa neviolentă, independența pentru India. Foarte mulți fotografi erau prezenți, reporteri uh, alături de dânsul și cineva a, l-a pus o întrebare și întrebarea era ce părere aveți despre civilizația uh, occidentală? Și Mahatma s-a gândit un pic și apoi a spus cred că ar fi o idee bună. Și experiența mea, plecând de la această întrebare, și anume ce pot gândesc eu despre sistemele de îngrijiri uh, de sănătate, aș răspunde, ar fi o idee bună. Pentru că nu există nicio țară care să fie mulțumită de sistemul sau de îngrijiri de sănătate și rezultatele acestora, chiar dacă există uh, situații mai bune. Uh, și ne putem gândi la două categorii. Mai întâi accesul la îngrijiri de sănătate și apoi costurile, cât de accesibile sunt financiar vorbind. Acum, problemele de acces la sistemele de îngrijire de sănătate sunt evidente, spre exemplu, în Africa, în Africa subsahariană. Și din călătoriile mele, din relațiile comerciale pe care le-am avut cu parteneri peste tot în lume, faptul că am fost și consilier pentru președintele da, uh, Bush în chestiuni de sănătate, sunt de acord că toată lumea ar trebui să aibă acces la îngrijiri de sănătate și trebuie să facem față unor provocări, cum ar fi bolile infecțioase în Africa. De asemenea, mai știu că îngrijirile de sănătate nu sunt ceva asemănător cu hrana pe care o poți transporta și distribui în camioane. Nu, trebuie să fii măsură mai întâi să faci un diagnostic, să-i vezi pe oamenii aceia care sunt bolnavi, uh, care suferă de tuberculoză, de HIV, de malaria și așa mai departe. Deci, în loc să faci 10 conferințe cu nu știu câte discursuri, am hotărât să facem altceva. Am, uh, împreună cu un prieten specialist pe, bol, specialist pe boli infecțioase, am creat un institut. Pentru că nouă ni s-a părut important ca acest uh, institut să fie gestionat la nivel local și viziunea noastră era că vom forma sute de specialiști care la rândul lor vor forma alte mii de specialiști. Și în momentul de față avem 2000 de angajați. Dar să știți că mă, unor mă gândesc că ar fi trebuit să fac ceva comercial, însă pentru că era uh, fără uh, scopuri comerciale. Dar suntem prezenți în 27 de țări diferite, chiar și în Australia, chiar și uh, în țările de jos. Și e vorba de sute de mii de oameni care au fost formați și uh, la noi. Scopul acestei povestioare este să recunosc că da, sunt în continuare provocări în îngrijirile de sănătate, acces și prețuri. Dar în loc să tot vorbim despre asta, haideți să facem ceva concret. Am niște competențe, am niște resurse și unul din rezultate este că dacă e să vizitați acest institut de boli infecțioase, veți observa oamenii de acolo care vă vor arăta cu mare mândrie MKC. E o, un departament în clinica noastră, MKC, se, de fapt reprezintă McKinnell Center Knowledge. Uh, deci poartă numele meu și sunt mândru de asta nice conclusion and also... Mulțumim foarte mult pentru aceste sugestii și pentru această concluzie, acest îndemn la acțiune și acum putem... Știți că avem un pic de întârziere și aici avem o aventură europeană și japoneză și trebuie să încheiem la timp, punctualitatea fiind o valoare japoneză. Întrebări? Comentarii? Nu sunt întrebări? Atunci doresc să mulțumesc tuturor intervenienților pentru contribuțiile lor și acum am să lansez un apel către următorul grup de vorbitori pentru cel de-al doilea panel de intervenții pe care nu-l voi conduce eu pentru că voi conduce a treilea panel. Așa că îl invit pe colega, conegul Smolcici,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 da, una din uh, situații când te presează timpul, dați-mi voie până una alta să vă spun că s-a pregătit o introducere pentru această uh, sesiune. Uh, titlul este Cercetare bazată pe curiozitate și cum anume programul Orizont Europa va putea contribui la viitoarea dezvoltare științifică. Cercetarea este de fapt un ecosistem care se sprijină pe pe uh, diferite surse de sprijin. Uh, poate fi, spre exemplu, uh, prin uh, contractele care sunt acordate pe proiecte specifice, dar mai sunt și alte modalități de a susține cercetarea. O putem susține sub forma unor rețele. Uh, rețelele sunt importante pentru colaborare la nivel internațional, pentru că, în mod clar, se poate pune un accent deosebit pe cercetare, un accent și o atenție deosebită împărtășită de toți și apoi pentru laboratoarele uh, e ceva absolut esențial pentru că altfel nu pot funcționa. Și apoi mai e nevoie și în alt element, și anume oamenii. Oamenii care trebuie să aibă o funcție oarecare, deci trebuie să existe diferite niveluri. Și de aceea, întotdeauna trebuie să ținem seama de faptul că e vorba de un adevărat ecosistem. Și o al doilea lucru pe care vreau să-l spun, evident că o cercetare bazată pe condusă de curiozitate, de multe ori este asociată cu proiecte de cercetare pe care oamenii le pot înainta. Dar, în același timp, și cred că Japonia ne-a dat un exemplu foarte bun cu organizarea agenției uh, GST, Asociația Japoneză pentru Știință și Tehnologie, e bine, e clar că pot exista diferite provocări și poți avea și o abordare de jos în sus, tocmai pentru a veni în întâmpinarea acestor provocări. Și te poți bizui pe uh, inițiativele cercetătorilor odată ce ai făcut o analiză a diferitelor priorități. Și nu în cele din urmă, evident, trebuie să îți pui întrebarea cum poți să faci legătura între această cercetare condusă de curiozitate și impactul său. Impactul este un cuvânt cheie, cum spunea și comisarul Moedas pentru următorul program în cadrul de cercetare în Europa. Și chiar dacă impactul nu este un criteriu de selecție pentru anumite proiecte, întotdeauna trebuie să lansăm un apel pentru a vedea care este acest impact, în așa fel încât oamenii de știință să-l poată optimiza la maxim. Putem face asta la propria lor solicitare sau, dacă nu, putem găsi și alte metode. Și cred că această conectare între cercetare și inovație trebuie să meargă exact în aceeași uh, direcție, și anume măsurarea impactului. Acesta a fost o prezentare și acum aș dori să dau cuvântul lui Varnesa Smolcici, care lucrează la Universitatea de Știință din Zagreb, în Croația. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult! Aș începe spunând că este o mare plăcere Comisia a acordat această șansă să vă prezint proiectul nostru și am pregătit, după cum puteți constata, câteva diapozitive care mă vor ajuta să prezint uh, ideile pe care vreau să vi le prezint. Noi am beneficiat de un grant care se leagă de un proiect în domeniul astrofizicii pe care eu îl conduc în Universitatea din Zagreb. Și de asemenea vreau să subliniez că a fost unul dintre primele astfel de proiecte care s-a desfășurat în Croația. Și acum avem doar cinci astfel de proiecte în Croația, pe astrofizică. Mai întâi aș dori să mă prezint. Și am să fac acest lucru în contextul tuturor lucrurilor pe care le-am auzit astăzi. Eu am avut o mm, o experiență internațională în domeniul universitar, ceea ce e necesar, pentru că transferul de cunoștință astfel este optimizat într-un mediu deschis, într-un mediu internațional. Și m am făcut studiile în Cruția, Croația, la Universitatea din Zagreb, și acolo acum uh, sunt și profesor, dar mi-am făcut PhD-ul în Germania, într-unul dintre institutele cele mai ilustre din Germania, Heidelberg, și apoi am avut ocazia să merg să studiez în SUA, la Institutul Max Planck. Și am avut câteva burse care mi-au permis să activez și în domeniul industrial. Deci puteți observa, am călătorit destul de mult și în 2013, cam după 10 ani de carieră în afara Croației, am hotărât să mă întorc înapoi în Croația. Și mare parte din cercetarea mea este o cercetare în domeniul observației astrofizicii. Ceea ce înseamnă că noi, de fapt, utilizăm cele mai bune telescoape din lumea întreagă pentru a observa anumite bucăți din cer și tehnologia deocamdată e atât de avansată încât, la urma urmei, avem volume imense de date care trebuie să fie gestionate. Și această observare a cerului cu cele mai bune telescoape din lume, acest tip de cercetare necesită într-adevăr o cercetare internațională corelată. De obicei avem cam câte 100-200 de oameni care, la nivel internațional, contribuie la proiectul nostru, peste tot în lume. Mai ales avem proiectul ERC pe care îl conduc eu și care are drept scop să studieze anumite aspecte ale felului în care evoluează galaxiile. Și e ceva care e foarte interesant la nivel de cosmologie, din diferite puncte de vedere în momentul de față. Scopul fiind să studiem anumite aspecte ale felului în care o galaxie crește, evoluează în timp, în timpul cosmic deci de la nașterea acestei galaxii până în momentul de față. Și deocamdată e foarte important să spunem că instrumentarul de care dispunem este foarte avansat și a făcut progrese semnificative în ultimul deceniu peste tot în lume. În momentul în care am primit bursa ERC, era un moment în care instrumentarul ne permitea să facem eforturi mari și progrese mari comparativ cu generațiile precedente de cercetare în acest domeniu. Și acest lucru este ilustrat și aici. E o mm, imagine foarte simplă care arată, de fapt și de drept, parametri evolutivi în uh, tipul acesta de cercetare. Observăm cerul, facem acest lucru cu telescoape care au o anumită profunzime. Cu cât mai mare profunzimea, cu atât mai bine. Uh, asta, de fapt, încearcă să explice această diagramă. Și un alt parametru reprezintă zona. Cu cât zona cerului observată e mai largă, cu atât rezultatul e mai bun. Pe această diagramă de la stânga la dreapta, tot ceea ce se află la dreapta și în jos e, să zicem, rezultatul cel mai bun cu putință. Simbolurile gri pe care le observați aici sunt, de fapt, ceea ce cercetările anterioare au fost în măsură să obțină ca și rezultate. Și în partea de sus a diagramei le puteți vedea. Și în momentul de față, cu îmbunătățirile tehnologice ale instrumentarului și chiar și cu planurile noastre de viitor, putem spera că viitorul instrumentar pe care îl vom folosi pentru a observa cerul după 2020 ne va permite să completăm diagrama și în partea de jos. Și V-am spus, e clar vorba de progrese semnificative care ne vor permite cu siguranță să facem progrese mari și să facem acea legătură între cercetările anterioare și cele prezente și să pregătim viitorul uh, în cercetări în, în acest domeniu. Și oricum, proiectul este împărțit în trei părți. Primele două analizează anumite aspecte ale felului în care cresc galaxiile, componentele lor principale și cel de-al treilea aspect este legătura pe care o vom face cu viitoarele supravegheri ale cerului. Asta cam atât deocamdată în ceea ce privește astrofizica și proiectul și aș vrea să vă spun de fapt ce am reușit să fac în Croația prin acest proiect ERC. ERC mi-a oferit într-adevăr o șansă, o oportunitate de a stabili unul dintre primele grupuri științifice internaționale în Croația, care face știință competitivă la nivel înalt. Și uitați aici o poză a întregului nostru grup. Avem uh, trei doctorate, trei postdoctorate și sunt oameni care au fost antrenați și formați în acest proiect aceste posturi sunt posturi internaționale. Și de altfel, prima persoană venea, care s-a alăturat grupului nostru venea din Finlanda și acum uh, se ocupă de uh, date științifice în Finlanda după ce a petrecut peste trei ani în proiectul nostru. A doua, al doilea post uh, pe acest proiect uh, e cineva care venea din Australia și dânsa și-a terminat contractul acum câteva săptămâni și se, mută, se va muta în Africa de Sud pentru a lucra la o cercetare independentă uh, pe baza unei burse pe care a primit-o acolo. Și apoi o a treia persoană era un italian care a primit o bursă Kirilov și care va veni, uh, din, care în octombrie va pleca și va începe să lucreze la Paris. După cum vedeți, e o cale nemaipomenită de a stabili, de a înființa uh, echipe tinere de cercetători în Croația. Vreau să mai subliniez un lucru și faptul că finanțarea ne-a permis să menținem acea legătură internațională, acea conectare internațională. Pentru că asta ne permite să avem colaboratori în diferite țări, în Europa, în Australia, în SUA, de asemenea, și chiar și în Chile, spre exemplu. Acum, rezultatele până în prezent ale acestui proiect. Am reușit să publicăm în diferite reviste științifice, în cam 40 la număr, și 15 din aceste articole sunt conduse, sunt uh, înaintate de membrii echipei noastre. A fost o metodă extraordinară pentru a-i forma pe tineri uh, care să poată obține pe viitor noi burse și v-am spus, cei care și-au uh, dat, luat diploma acum uh, au posibilitatea să meargă să uh, activeze și la Institutul Max Planck. Și încă un rezultat neașteptat, cel puțin pentru mine, este că RC în Croația a fost foarte uh, acoperit în mass media. Uh, s-a subliniat caracterul internațional, internațional al acestui proiect și am avut tot felul de interviuri în, uh, pentru televiziune, au fost articole în ziare și da, într-adevăr, am obținut astfel publicitate și ne-a oferit de asemenea și un canal de comunicare către public pentru a explica știința, ceea ce mie mi se pare foarte important. Thank you very much, Dr. Smolcic. So now the next... Vă mulțumim, doamnă profesor Smolcic. Urmează Ismail Seraghelghin directorul fondator și actual membru al Consiliului Director al librăriei, librăriei bibliotecii, îmi cer scuze, din Alexandria. Vă mulțumesc, domnule președinte. Tema este cercetarea bazată pe curiozitate. Am lucrat mult la Banca Mondială și pe vremea aceea ne întrebam dacă pentru a rezolva problemele e bine să investim în laborator sau, din potrivă, să investim în scoaterea din laboratoare a tehnologiilor dezvoltate. Ei, eu cred că ar fi o greșeală ca Uniunea Europeană să nu-și aplece atenția asupra cercetării uh, care își are originea în curiozitate. Curiozitatea este absolut esențială. Până la urmă, ea stă la baza uh, cercetării și a științei. Știința aplicată se ocupă de ce este deja cunoscut și știința uh, bazată pe curiozitate de depășește toate granițele și uh, se prea poate să schimbe totul până la urmă rezultatele obținute. Gândiți-vă ce s-a întâmplat cu vreo 100 de ani, un tânăr de 26 de ani uh, care nu avea un doctorat, uh, se numea Albert Einstein. Ei bine, acest tânăr a publicat uh, niște lucrări, niște lucrări care i-au uh, impulsionat pe alții precum uh, Niels Bohr, marele om de știință, ce au impulsionat pe alții să încerce să găsească, să, să studieze uh, structura atomului și astfel s-a, crea, s-a născut fizica cuantică, chiar dacă Einstein nu era prea încântat de această știință. Deci, iată, un germene care pare să fie neimportant, neimportant poate genera genul acesta de uh, rezultate. Deci fără acele lucrări ale lui Einstein de pe vremea aceea, n-am avea uh, tehnologia modernă cu uh, telefoanele mobile, lucrurile acestea cu care suntem obișnuiți. Deci, cei, dacă n-ar, n-ar fi existat uh, oameni care să cerceteze uh, datorită curiozității lor, ei bine, n-am fi avut societatea pe care o știm în momentul de față și pe care o știm din a doua jumătate a secolului 20. Lucrul acesta este important pentru noi toți uh, și e, e important uh, să investim uh, în genul acesta de știință. Bineînțeles, uh, nu pot decât să felicit uh, Uniunea Europeană pentru cele 100 de miliarde de, de euro pe care le investește în, uh, în uh, cercetare. Da, cercetarea deschisă, toate acestea sunt foarte importante, dar important este să se creeze și co- și uh, interfețele necesare și să se facă conexiunile necesare între diferitele ramuri ale științei. Iată, spre exemplu, există o ramură a științei care acum folosește big data uh, pe care le cuplează de datele pe care le știm uh, despre ADN și uh, rezultatul este absolut uimitor. După aceea mai avem și multidisciplinaritatea, care sunt absolut esențiale pentru a Uh, rezolva probleme legate de mobilitate, demografie, etc. Și aș mai face o recomandare și anume trebuie să ne concentrăm pe Africa. De ce? Pentru că 1,2-1,3 de oameni, de milia, uh, miliarde de oameni trăiesc în Africa în momentul de față și se prea poate ca până la finele sec, uh, secolului Uh, cifra populației uh, africane să uh, crească până la peste 4 miliarde de, de oameni, asta conform conform datelor ONU. Deci, iată, vom avea pe continentul acesta o, un număr enorm de oameni. Viața de acolo va fi foarte dificilă. 95% din sectorul agricol de acolo se bazează pe uh, ploi. Uh, ori schimbările uh, climatice știm ce efecte au, deci se prea poate ca, fără știință, uh, acești oameni din Africa să nu poată supra, supraviețui. Deci, orice am cercetat, avem nevoie de colaborare. Și iată, ajung la ultima mea idee și anume cum anume trebuie să colaborăm. Din păcate, în trecut uh, se punea uh, accentul pe acorduri între miniștri, uh, memorandumuri de înțelegere, etc. Eu aș cere Uniunii Europene să pună accent pe anumite domenii problematice și după aceea să uh, investească în oameni care să facă cercetările necesare la fața locul, focului, locului, îmi cer scuze. Nu poți cerceta cine știe ce despre Africa atâta timp cât stai într-un centru de cercetare din uh, Finlanda. E important însă ca cercetătorul din Finlanda să coopereze cu un om de la fața locului uh, și e important ca cercetătorul din Finlanda să nu fie obligat a colabora cu cineva anume, ci uh, să îi se ofere pos- posibilitatea de a mm, își alege proprii colaboratori, pentru că prin genul acesta de colaborare, cu siguranță rezultatele vor fi, vor fi mai bune. Deci dacă toate aceste recomandări vor fi puse în aplicare, sunt absolut convins că vom putea folosi într totul această enormă oportunitate pe care Uniunea Europeană o oferă nu doar statelor membre ale Uniunii Europene, ci întregii lumi. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Seraghelin. Urmează acum Julie Maxton, director uh, adjunct al Royal Society din Regatul Unit. Mulțumesc, Jean-Pierre. mulțumesc domnului uh, uh, Koji Omi pentru invitația pe care mi-a adresat-o și pentru faptul că a creat acest, acest forum STS și uh, pentru uh, eforturile pe care le depune pentru organizarea următorului eveniment de la Kyoto. Uh, societatea Royal Society există de vreo 300 de ani încoace, dar de la bun început avea o dimensiune internațională. La începutul la începuturi se punea accent, bineînțeles, pe expediții, avem pe să zicem, Cook, care uh, descopereau Australia și Noua Zeelandă. După aceea, în uh, secolele 19-20, aveam uh, exploratorii articii. În momentul de față, însă, Royal Society se axează pe promovarea excelenței în știință și pe recunoașterea științei de cal- calitate uh, oriunde în lume și pe promovarea, bineînțeles, științei de calitate. Uh, noi colaborăm cu vreo 60 de state din întreaga lume. Unele dintre aceste state uh, sunt uh, cele care cercetează, pornind de la curiozitate, mai există state care uh, cercetează sau folosesc uh, căile tradiționale de cercetare și mai există state care abia își încep programele de cercetare. Uh, Iată, dacă tot vorbea Ismail despre Africa, dați-mi voie să vă uh, anunț că uh, colaborăm cu Africa de vreo 20 de ani încoace, dar în curând vom lansa un program uh, pentru viitorii lideri ai cercetării africane. Revenind însă la Uniunea Europeană, dați-mi voie să vă spun că Orizont Europa este o ocazie minunată. Bugetul arată de asemenea minunat. 100 de miliarde e o cifră, e o cifră extraordinară. De altfel, există multe dovezi că, iată, Uniunea Europeană încearcă să depășească, să-și depășească propriile granițe. Dați-mi voie să vă dau un exemplu. S-a vorbit despre rabol, ă, raportul ă, Lamy, care poartă și titlul Lab Fab Up, se spune următorul lucru. Investirea în cercetare și inovare sunt din ce în ce mai importante pentru crearea unui viitor european într-o lume globalizată în care succesul depinde din ce în ce mai mult de transformarea științei în inovare. Și să mergem mai departe. Se spune că cooperarea științifică eh, sau în domeniul inovării și științei este una dintre mărcile eh, de calitate a, ale Uniunii Europene. Deci, iată, vedem că programul european le permite cercetătorilor europeni să devină într-adevăr lideri la nivel mondial. Uh, dar mai mult decât atât, uh, programele europene sunt programe europene, uh, internaționale în sine și ele oferă posibilitatea cooperării uh, cu state terțe, indiferent dacă vorbim despre state învecinate ale UE sau despre state care se află mm, tare departe de Uniunea Europeană și avem câțiva reprezentanți ai unor asemenea state în sală. Bugetul este mai mult decât binevenit pentru că orice fel de fonduri, atât pentru știința aplicată cât și pentru știința bazată pe curiozitate, sunt uh, binevenite. Dar chiar săptămâna aceasta com, uh, uh, Comisia Europeană a venit cu o comunitate care pe tema uh, rolului cercetării și inovării în Uniunea Europeană și uh, se vorbește acolo despre maniera în care Uniunea Europeană poate fasona viitorul, nu al său neapărat, ci viitorul, așa în general. Vedem, iată, ideea uh, internațională care stă la baza uh, cercetării și uh, uh, deci, iată ideea de bază care stă la baza cercetării europene. Vedem că există mari asemănări aici între abordarea globală atât a Uniunii Europene cât și abordarea globală a Uh, Japoniei. E drept că bugetele pentru cercetare diferă între cele două zone. În uh, Uniunea Europeană se investesc 1,3% din PIB în cercetare, în uh, Japonia 2,6% din PIB, dar oricum aceste fonduri sunt absolut esențiale pentru îmbunătățirea viitorului umanității. Vă mulțumesc mult! Mulțumim și acum îi dau cuvântul domnului dr. Mototko Kani, director adjunct al RIKEN din Japonia, Domnia sa este, doamna, este un matematician. Mulțumesc, domnule președinte, este o, o mare plăcere pentru mine să fiu prezent aici ca să vă prezint ideile mele despre cercetarea motivată de curiozitate. Așa cum a spus multă lume, Nu putem să uităm că uh, descoperirile științifice se bazează și pe experiența acumulată. Eu sunt matematician și matematica este limba universului. A contribuit la dezvoltarea tehnologiei și ne motivează în activitatea noastră de a descoperi noi tehnologii. Recent s-a prezentat un raport în Regatul Unit și s-a arătat că este nevoie de mai multă matematică în societatea digitală și că trebuie să folosim ideile matematice mai mult decât în trecut în această cercetare bazată pe curiozitate. Pot să vă dau câteva exemple. E adevărat că s-a făcut o descoperire în uh, anii 60-70 o constelație și s-a considerat că era frumoasă, dar nu servea la nimic. După care um, deși uh, nu, nu s-a um, știut mare lucru pe momentul în care a fost descoperit, apoi, datorită curiozității anumitor matematicieni și datorită ipotezelor emise, s-a ajuns la uh, o dez descoperire foarte importantă pentru societatea noastră digitală. Universitățile din Japonia au fost create în urmă cu mai bine de 100 de ani. Și ele sunt un element cheie pentru uh, industria din Japonia. Cercetătorii din Japonia lucrează din greu și au multă libertate de a-și folosi curiozitatea când fac cercetare și datorită acestei libertăți pe care o au, au uh, putut să aibă uh, realizări deosebite, inclusiv uh, faptul că cercetătorii japonezi au fost <clears throat> laureați ai premiului Nobel. am uh, putut, cum vă arătam, să progresăm în cercetarea științifică datorită curiozității. Aș vrea să vă vorbesc despre RICEN, un institut național de cercetare pentru științe. E ca un paradis pentru cercetători. Este numit un paradis nu pentru că li se dau mulți bani, ci pentru că li se dă libertate în activitățile lor de cercetare. Riken face propriile sale studii, dar oferă și infrastructură de cercetare excelentă pentru oamenii de știință din Japonia și din alte colțuri ale lumii. E foarte important să avem astfel de infrastructuri cu un, la care multă lume poate să aibă acces. De exemplu, um, în um, domeniul biologiei s-a făcut o descoperire majoră uh, la acest institut la nivel de microbiologie. S-a creat și o bază de date E adevărat că baza de date nu a fost folosită doar pentru um, acest studiu al uh, în domeniul microbiologiei, ci este o bază de date folosită și uh, de, de, de, de cercetători din mai multe domenii. Avem și un alt exemplu de cercetare în domeniul energiilor regenerabile. Deci, un alt exemplu de știință aplicată concret în societate. Multă lume a spus că că știința este indispensabilă pentru progresul în societate. Um, e important această, e important această cooperare între UE și Japonia și Riken va lansa o filială și la Bruxelles toamna viitoare și ne bucurăm să cooperăm împreună pe tema acestei cercetări motivată de curiozitate. I think we have a few minutes for questions, if there are questions from, from the audience, since we are back on time. Uh, am reușit să nu mai fim în întârziere datorită faptului că toți vorbitorii noștri au fost foarte disciplinați. Sunt întrebări din sală. Ok? No question? Nu sunt întrebări. Îl rog pe domnul președinte Omi să mi se alăture pentru concluzii și rog pe invitații din ultimul panel să se întoarcă la locurile din Thank you very much. Uh we have uh, two important and two excited uh, discussions and exchange views. Am avut două discuții importante și schimb de, schimburi de vederi. Când am venit aici, când am venit aici am crezut că Existau multe subiecte importante. Uh, programul cu Corea de Nord, uh, relațiile cu Statele Unite, Orientul Mijlociu și așa mai departe. Am observat că există multe probleme cu care se confruntă UE și uh, care vor hotărâ viitorul umanității. Noi însă suntem optimiști apropo de posibilitatea de a dezvolta pe viitor um, relațiile între de Japonia și UE. Avem multe de rezolvat. Știți, totul se schimbă și uh, știința și tehnologia vor continua să fie importante pentru viitorul umanității. Haideți să ne bucurăm cu toții de uh, schimbările tehnologice care vor fi importante pentru viitorul umanității. Thank you very much, uh, Chairman Omi. And, uh... Mulțumesc. Mulțumesc. A fost o sesiune în comună a două comisii, ITRE și STOA, și STOA, și suntem recunoscători pentru ospitalitate, pentru faptul că au găzuit această sesiune. Știința tehnologiei și acest forum sunt foarte importante. Au fost inițiativele domnului președinte OMI, eu am participat deja de patru ori și pot să vă spun că este o platformă extraordinară unde oamenii pot să facă schimb de vederi, pot să fie oameni de știință. Succesul acestei inițiative este foarte important și am fost însărcinat să vă transmit și mulțumirile domnului președinte Buzek și din partea domnului Rubic, pentru că uh, și datorită lor am putut să organizăm această sesiune. Vreau să mulțumesc și invitațiilor noștri și și am văzut cum inovarea și cercetarea sunt strâns legate și mulțumesc și deputaților care au participat. Ultimul lucru pe care vreau să-l spun este că suntem recunoscători domnului comisar că a venit pentru că a contribuit la această sesiune și ne-a spus lucruri importante. Ne aflăm într-un moment critic al pregătirii programului Orizont Europa. The document by the proposal by the Commission will be made available on the 6 or 7 of June, so we are very close. We're on the final leg of the discussion. Clearly, uh, already something which has... Ceea ce s-a obținut deja este că în propunerea Comisiei uh, avem deja un uh, buget uh, ca o cifră magică, 100 de miliarde, cum ne-a spus și domnul comisar, Vă dați seama că nu este deloc uh, un exercițiu ușor. Și Parlamentul speră să se obțină o cifră și mai mare. Acest lucru ne demonstrează că trebuie să avem așteptări mari de la Orizont Europa, așa cum se întâmplă în Europa întotdeauna după ce uh, uh, um, se face propunerea comisiei, pe urmează discuția cu Consiliul și știind că eu sunt uh, într-un fel membru al comisiei, nu membru al colegiului, bineînțeles, dar sunt membru al comisiei și sper și eu că pentru uh, Uh, programele viitoare uh, se vor respecta aceste trei cuvinte cheie din recomandare, deci continuitate, pentru că credem că acest program este încolonat de succes și structura ar trebui să fie păstrată, agilitatea, pentru că credem că trebuie să facem totul mai bine și să monitorizăm mai bine impactul programelor deja finanțate și cel de-al treilea cuvânt cheie este cooperarea internațională, care este de asemenea o prioritate foarte importantă. Trebuie să luăm mai multe inițiative la nivel internațional și apoi uh, uh, creșterea bugetului și acesta am obținut deja. Mulțumesc încă o dată colegilor din Japonia pentru cooperare. Am vizitat Japonia de mai multe ori, am colaborat cu multe instituții din Japonia și întotdeauna a fost o experiență fantastică repeatedly, and maybe Europeans have to learn from that, although uh, Mr. Dr. Rubik mentioned that, is the uh, very big importance given by Japanese. Și japonezii acordă foarte multă importanță a atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă. Vedeți, și eu port și uh, um, acest, um, acest simbol al uh, obiectivelor de dezvoltare durabilă. Very um, good sign and I hope some others will copy them. și de dimineață m-am întors de la Moscova și vreau să vă spun că toată lumea a înțeles că diplomația știința este foarte importantă chiar și în aceste momente ale tensiuni crescânde între guvernul Rusiei și Europa, dar oamenii de știință din Rusia vor să coopereze și știința ar trebui să fie uh, universul în care să putem să dialogăm. Este loc de mai bine. Asta am auzit și ieri seară. Sper că ați putut uh, profita de prezentări, de subiectele discutate. Vreau să vă spun că uh, se dă o mică gustare uh, ca să putem să facem și networking.